Doamnelor și domnilor, uh, vă propun să reîncepem. Urez bun venit experților invitați. Uh, le mulțumesc în numele Comisiei ITRE pentru că au acceptat să participe la această audiere. În al doilea rând, mă bucură faptul că pot să-i urez bun venit domnului Klaus Dieter Bolhard, director la DG Energy, care va face o, prezentare introductivă. Dați-mi voie să vă reamintesc că o audiere privind piața gazului era inițial programată pentru luna martie, dar uh, a fost data schimbată în vederea activității Comisiei ITRE de revizuire a propunerii privind directiva gazelor. Așadar, ne vom concentra pe propusa extinderea prevederilor directivei la conducte din țări terțe. Membrii ITRE vor uh, asculta experți atât din sectorul privat cât și din mediul academic și va discuta cu ei implicațiile uh, revizuirii propuse a pieței interne de gaze și a securității furnizării de gaze. Avem două ore și jumătate pentru audierea noastră, de la două și jumătate până la cinci după amiază. Aș vrea să îi rog pe experții noștri să nu depășească 10 minute, pentru că preferăm să avem după aceea o discuție bazată pe întrebări și răspunsuri. Vom avea trei părți. Vom începe cu o declarație introductivă din partea Comisiei și apoi uh, vor fi cei patru experți, uh, vor fi invitați să își prezinte opiniile în legătură cu implicațiile amendamentelor propuse la directiva privind gazele asupra pieței interne și asupra securității furnizării de gaze. Și, în fine, vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri între membrii ITRE și experți. Așadar, comentarii introductive. Dar, înainte de asta, dați-mi voie să spun câteva cuvinte la început, pentru că sunt raportor pentru directivă și uh, simt uh, întreaga responsabilitate care Um, se află pe umerii mei uh, pentru a pregăti o soluție cât mai bună din partea Comisiei pe această temă. Vorbind despre proiecte de infrastructură gaziferă în Uniunea Europeană, în special uh, cele care conectează Uniunea cu țări terțe, trebuie să abordăm două chestiuni fundamentale. Mai întâi, aspectele legale, juridice, dacă un proiect respectă toată legislația europeană relevantă, însă pentru asta avem nevoie de o claritate juridică completă și de coerență a legislației existente. Aceasta este o precondiție pentru securitatea și independența noastră energetică. De asemenea, este crucial pentru securitate și, în general, pentru a asigura concurența și condiții egale pentru toți participanții la piață și pentru uh, certitudinea investițiilor pe termen lung și predictabilitatea investițiilor. Acestea sunt elemente cheie pentru uh, fiecare investitor care este dornic să uh, joace după aceleași reguli corectă și valabilă pentru toată lumea. Nu este prima dată când încercăm să implementăm aceste reguli comune pe piața europeană, pe teritoriul Uniunii Europene. Asta înseamnă uh, împreună cu, incluzând aici și uh, apele teritoriale și zonele economice exclusive. Și propunerea Comisiei Europene privind revizuirea directivei, despre asta e vorba în ea, despre revizuirea celui de-al patrulea pachet al eh, energetic, știm despre ce e vorba. Decuplarea, dereglementarea, cerințele de transparență, pentru toate conductele și proiectele de conducte care leagă Uniunea Europeană de țări terțe. Și asta am vrea să discutăm în profunzime în timpul audierii de astăzi. Dați-mi voie să spun că mai este și un al doilea aspect politic de un proiect dat respectă obiectivele strategice ale Uniunii noastre energetice, mai ales principiul solidarității și al diversificării rutelor uh, de furnizare și a surselor de gaz. Cum va afecta aceasta securitatea energetică a statelor membre și uh, Uniunea? Acestea sunt întrebări politice. În Parlamentul European am avut câteva dezbateri plenare pe acest subiect, mai ales dezbateri politice și um, marea majoritate a membrilor au fost întotdeauna de acord că proiectele care nu respectă complet strategia europeană privind securitatea furnizării nu ar trebui să fie susținute de către Uniune. Și a fost foarte, o definiție foarte clară a unor astfel de obstacole după fiecare plenară sau orice altă discuție în Parlamentul European. Am avut acum un an și jumătate o audiere completă în Parlamentul European, organizată de patru grupuri politice, împreună cu un consorțiu și atunci am uh, declarat același lucru. Deci dați-mi voie să spun că directiva noastră se referă la aspectele juridice. Dar înțeleg că uneori este dificil să evităm discuțiile politice. Dar aș vrea să subliniez foarte clar, discuțiile noastre sunt în principal legate de aspectul juridic. Și vedem uh, uh impactul pozitiv general asupra a pieței noastre al celui de-al patrulea uh, Uh, pachet. Și asta facem acum în tot uh, teritoriul, pe tot teritoriul Uniunii Europene. Deci haideți să discutăm cum putem îmbunătăți și mai mult situația pentru a extinde prevederile pachetului la toată infrastructura de gaz care conectează Uniunea Europeană cu terțe țări. Și știm că avem două cazuri din acest punct de vedere. Da. Conductele existente asupra infrastructurii și proiectelor, așadar asupra viitoarelor conducte de gaz și din acest punct de vedere trebuie să ne împărțim deciziile între sistemele deja existente și sistemele care sunt în construcție sau în pregătire. Așadar, de la început, așa cum puteți vedea, nu m-am exprimat nici pentru, nici împotriva unei soluții privind abordarea generală pe care ar trebui să o avem în legătură cu această directivă. Și uh, audierea noastră va fi un prilej de a schimba idei pe aceste teme. Dau cuvântul acum domnului Borchardt director din, uh, la DG Energy, Comisia Europeană, pentru a ne explica background-ul uh, revizuirii propuse a directivei privind uh, gazul. Domnule director, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt un expert în domeniu, ci doar un funcționar public european și din această perspectivă aș încerca să uh, fac uh, să aduc un pic de lumină, să explic de ce am făcut această propunere și în al doilea rând ce am propus și să o fac într-un mod cât mai succint. Dați-mi voie să încep cu obiectivele care uh, ghidează această propunere. Propunerea de revizuire a directivei uh, sunt menite, în primul rând, să ofere certitudine juridică în ce privește regulile aplicabile uh, conductelor care vin în Uniunea Europeană din terțe țări. Și această certitudine juridică este importantă și ar trebui să aducă beneficii tuturor actorilor implicați, inclusiv investitorilor în infrastructuri de gaz, dar și utilizatorilor de pe piață. Propunerea noastră clarifică cadrul de reglementare în vederea uh, practic, ținând seama de practicile divergente și interpretările divergente care au avut uh, care s-au produs în practică în construcția conductei Nord Stream 2. Amendamentele pe care le propunem se vor asigura că regulile aplicabile uh, Uh, conductelor de transmisie care conectează două state membre, deci așadar conducte interne, vor fi aceleași reguli care se vor aplica și conductelor care vin dintr-o uh, terță țară în, pe teritoriul Uniunii Europene. Așadar, tratament egal și pentru uh, conductele interne și pentru cele de import. Și aici scopul este să ne asigurăm că toate conductele din Uniunea Europeană și cele care vin pe teritoriul nostru sunt operate cu același grad de transparență, sunt accesibile altor operatori și, de asemenea, uh, că operarea lor se face într-un mod eficient. Dat fiind uh, gradul înalt de importuri de gaz, uh, operarea acestor conducte de import are un impact semnificativ asupra pieței energiei și asupra uh, piețelor naționale care, sunt, uh, care au furnizare directă sau indirectă prin aceste conducte de import. Aplicarea legislației europene asupra acestor uh, conducte, în special în ce privește uh, accesul terțelor părți, transparență, dar și supraveghere legal obligatorie, pot crește concurența pe piața din aval și asta, la rândul său, va duce la prețuri mai mici pentru Uh, consumatorii europeni prețuri la gaz și va crește siguranța furnizării. Și uh, după același raționament, accesul nerestricționat la conductele de import, deci niciun fel de reguli din partea Uniunii în ce privește aceste conducte, ar putea crea sau ar putea întări acolo unde aceasta deja există uh, uh, o poziție dominantă pe piață din partea furnizorilor din aval și evident și oportunitatea de a abuza această putere pe piață. Deci acesta este contextul în care trebuie să ne analizăm propunerea. Baza juridică a propunerii noastre este în mod clar articolul 194 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Directiva gazului stabilește, cum spunea, un cadru de reglementare clar pentru operarea conductelor de gaz în interiorul Uniunii și la frontierele Uniunii. Și nimeni nu pune, nu își pune întrebarea că 194, dacă este baza juridică corectă pentru conductele interne, de ce să nu fie și pentru uh, ce intră la frontierele Uniunii Europene, pentru conductele care vin la frontierele Uniunii Europene. Câteva comentarii în legătură cu baza juridică și temeiul legal și cu uh, supravegherea juridică. Mai întâi, aplicarea legislației europene, așa cum am uh, conceput-o noi în propunerea noastră, este strict limitată la jurisdicția Uniunii Europene. Această jurisdicție, conform uh, opiniei juridice a Comisiei, acoperă apele teritoriale și zonele uh, economice exclusive ale statelor membre. Dar este foarte clar pentru noi că nu există nicio aplicare extrateritorială a legislației europene în această propunere prevăzută de noi. Al doilea element uh, care este ridicat de obicei împotriva propunerii noastre, se spune că propunerea nu are niciun impact asupra drepturilor statelor membre din articolul 194 alineatul 2 și că asta Uh, aici ar fi vorba de deciderea mixului energetic, stabilirea condițiilor de exploatare a resurselor energetice, alegerea între diverse surse energetice sau determinarea structurii generale a furnizării de energie. Niciunul dintre aceste drepturi ale statelor membre nu sunt afectate de propunerea noastră și mai mult, și la fel de important, propunerea nu interzice construcția de uh, conducte, inclusiv uh, Austrian 2. Nord Stream 2, mă scuzați. Și în al treilea rând, propunerea uh, Comisiei este complementară cu mandatul de negociere pentru Nord Stream 2 pe care Comisia l-a cerut în Consiliu, pentru că noi considerăm că mandatul poate fi un instrument util de a elimina diferențele care există de-a lungul conductei, pentru că dacă conducta vine dintr-o țară terță, prima parte va fi supusă legislației țării terțe, după aceea va fi supusă legii mării, legislației maritime și în alt, abia ultima parte se va supune legislației europene. Și dacă sunt conflicte între aceste legi, atunci soluția ar putea și ar trebui să fie, conform opiniei noastre, negocierile menite să găsească un cadru de reglementare clar, coerent uh, pentru, aceast, pentru funcționarea acestei conducte. Dați-mi voie să ajung acum la partea de substanță a propunerii noastre uh, și aș împărți-o în trei piloni tematici. Primul pilon se referă la principiile um, substanțiale, elementele de substanță. Aceste uh, elemente sau principii de substanță aplicabile conductelor care vin în Uniunea Europeană din țări terțe sunt decuplarea, accesul uh, terțelor părți, cerințele de transparență, posibilitatea de a cere excepții de la principiile menționate anterior, de asemenea. Aplicând principiile uh, decuplării și accesului terțelor părți, în special acestor conducte, noi credem cu tărie că vom reuși să îmbunătățim concurența naval și că vom întări siguranța furnizării. Lipsa de transparență în operarea conductelor de import poate fi un factor de risc uh, din punct de vedere al securității furnizării. De aceea este extrem de important să ne asigurăm că informațiile privind operarea și întreținerea uh, acestei infrastructuri importante sunt date pieței și autorităților relevante la nivel național și european. Toate uh, conductele care vin din uh, țări terțe sunt lăsate să intre pe teritoriul european, pot cere o excepție de la decuplare, accesul la uh, terțe părți și tarife reglementate în condițiile articolului 36 din directiva gazului. Aceste condiții sunt că Uh, conducta nu va afecta concurența, nu va afecta funcționarea eficientă a pieței interne și nu va afecta securitatea furnizării uh, de gaze în Uniunea Europeană. Așadar, în general, propunerea în substanța ei creează precondițiile pentru a permite uh, clienților europeni să beneficieze de o mai mare concurență pe piața gazului și uh, să se găsească într-o situație mult mai sigură în ce privește securitatea furnizării. Al doilea pilon se referă la derogările pentru uh, conducte existente. Motivul uh, pentru care am inclus prevederi de, legate de derogări pentru cele care vin din țări terțe sunt legate de incertitudinea juridică, din cauza interpretărilor juridice divergente din trecut. Și am spus deja asta, dar, de asemenea, prevederea de exceptare din articolul 36 nu este aplicabilă infrastructurii existente și de asemenea trebuie să ținem cont de faptul că uh, conductele deja existente sunt acoperite de acorduri interguvernamentale sau de relații contractuale care nu pot fi schimbate și adaptate atât de ușor legislației noastre. Acesta este motivul pentru care am introdus aceste derogări. Oferirea acestor derogări este o alegere unilaterală a statelor membre. Potrivit uh, propunerea noastră, nu presupune un acord a unei terțe țări sau un rol activ sau aprobarea de către Comisie. Este o decizie luată la nivel național, adoptată pe baza uh, procedurilor naționale. Posibilitatea ca aceste uh, posibilitatea acestor derogări se limitează la conductele existente și am definit uh, conductele existente acele conducte care au fost finalizate înainte de intrarea în uh, vigoare a amendamentelor la directiva privind gazul. Uh, Uh, statele membre pot să derogheze de la principalele prevederi, de la separare uh, și pot să facă acest lucru în aceleași condiții ca uh, în cazul articolului 36. Acest lucru nu trebuie să fie în detrimentul concurenței, nu trebuie să afecteze concurența sau funcționarea eficientă a pieței interne și nu trebuie să afecteze securitatea furnizării nu există niciun termen uh, uh, stabilit în propunere, dar nevoia de justificare uh, a momentului în care sunt adoptate derogările trebuie să fie legată de anumite proiecte. De pildă, o perioadă de uh, amortizare, durata contractului uh, sau uh, alte asemenea prevederi. De obicei se acordă o perioadă de 25 de ani. Prelungirea este uh, nu este și ea uh, inclusă în mod expres, dar nu este nici exclusă în mod expres, se poate face însă pe baza unei justificări. Care sunt consecințele pentru statele membre? Și aici multe state membre au uh, uh exprimat îngrijorări. Dați-mi voie să subliniez că statele membre vor dispune de flexibilitate suficiente pentru a menține uh, aranjamentele existente uh, pentru uh, licențe. Dat fiindcă aceste derogări trebuie să fie date în timp de un an, ceea ce înseamnă înainte de termenul pentru transpunerea acestei propuneri și amendamentelor, regulile din directiva privind gazul nu vor veni niciodată aplicabile acestor conducte dacă derogarea este dată în acest răstimp atunci când se prevalează de aceste derogări, statele membre nu trebuie să renegocieze uh, uh, niciun fel de contracte. Și al treilea uh, pilon este uh, consultarea cu autoritățile pertinente. În sistemul actual avem uh, un cadru larg de uh, consultare între autoritățile energetice naționale, pot să fie autoritățile de reglementare din terțe țări, ministrii energiei în țările respective. Însă ceea ce este important, consultările înseamnă că trebuie să dăm acestor autorități posibilitatea de a, a, a citi și de a Uh, își exprima opinia uh, legată de aceste, sau un aviz în legătură cu aceste conducte. Dacă nu fac acest lucru, autoritățile pot să continue fără acest uh, aviz. Înainte de a încheia, și aceasta este în afara propunerii, aș vrea să vă spun un lucru, pentru că a fost ridicată în discuție deseori, nu s-a făcut nicio evaluare de impact și asta dintr-un motiv foarte clar, pentru că pentru Comisie ceea ce facem aici este o clarificare a, existen, a legii existente și nu creăm noi dispoziții uh, uh legale. Am uh, inclus înscris în uh, uh, acest lucru a existat uh, ca un principiu general uh, al legii uh, privind energia, deci nu e nevoie de un studiu de impact. Totuși, așa cum știți cu toții, Comisia a făcut o consultare publică cu opt săptămâni, începând, timp de 8 săptămâni, începând din decembrie până în ianuarie, 65 12 comentatori, adică 35%, au fost pozitivi. Pentru mine nu este un rezultat surprinzător, pentru că reflectă discuțiile în legătură cu un, un, uh, un proiect uh, proiect anume Nord Stream 2 nu trebuie să supraapreciem uh, rezultatul acestei uh, consultări publice. Ca să încheie această scurtă prezentare generală a ceea ce se află în propunere și în spatele acesteia, au arătat că, în ciuda înaltului uh, grad de politizare a propunerii din cauza unui singur proiect în curs, totuși este foarte clar, Comisia, în propunerea sa, a și-a făcut treaba ca de obicei. În uh, calitatea de gardian pentru aplicarea corectă a legii este una dintre îndatoririle principale ale Comisiei să acționeze atunci când uh, apar practici divergente care riscă să ducă la o neconformare cu legislația europeană. Și uh, în acest sens Comisia și-a făcut datoria. Mulțumesc, a fost foarte important să știm abordarea uh, Comisiei uh, Europene O să-i rog acum pe experții noștri să nu vorbească mai mult de 10 minute, pentru că dorim să purtăm uh, discuții. Primul vorbitor, domnul Lapo Pistelli. Bun venit la Parlamentul European, fost colega nostru, membru al Parlamentului European în perioada 2004-2008 și membru al Parlamentului Italian încă dinainte de 2004. Sunteți membru în Consiliul European pentru Relații Internaționale și acum vicepreședinte executiv din 2017. Uh, ENI o companie energetică din Europa. Aveți cuvântul. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Dați-mi voi, în primul rând, să mulțumesc Comisiei și președintelui pentru că m-a invitat la această discuție importantă în legătură cu directiva privind gazul. Ceea ce doresc să fac în următoarele 10 minute este să vă ofer o perspectivă dublă, o, o perspectivă a pieței, o perspectivă juridică și uh, Uh, pentru că vin din Italia, uh, o perspectivă a țării uh, care este unul dintre punctele de intrare pe piața energetică europeană. O să mă concentrez asupra conductelor existente. Eni este a șasea companie petrolieră ca mărime în lume. Acționam în lanțul Uh, de gaz și petrol în 70 de țări din lume și uh, avem un rol important în Italia și în Europa. Uh, vindem 75 de milioane de metri cubi de gaz, iar în Italia 37 de milioane de metri cubi. Îmi fac treaba, dar mi s-a spus să fac așa. Dar nu este Uniunea Energetică, ci Uniunea Digitală. Așadar, vă rog să țineți cont uh, de timp. Mi s-au furat câteva secunde. Deci Italia ca o țară are aceleași preocupări energetice ca întreaga Uniunea Europeană, are nevoie de energie pentru economie, este angajată într-o tranziție energetică în conformitate cu acordul de la Paris privind uh, schimbările climatice și încearcă să își diversifice rutele și furnizorii ca să nu sufere presiuni economice și politice din partea unui singur furnizor sau unei singure rute. Din ceea ce privește gazul, pe slide vedeți că sunt uh, două conducte care vin din uh, sud, uh, Transmed din Algeria și uh, una din uh, Libia și are trei uh, facilități pentru LNG. Dar trecând acum la dimensiunea energetică, vreau să mă întreb dacă piața energetică de gaz este puternică sau nu. Gazul joacă un rol important în mixul energetic, încălzește casele noastre, oferă uh, energie uh, industriei și o sursă uh, de uh, energie pentru uh, a susține uh, energiile regenerabile. Potrivit lui McKenzie, 465 de uh, miliarde de metri uh, cubi uh, uh, au fost furnizați. Avem o poziție favorabilă în ceea ce privește potențialul de diversificare și de securitate. Uh, producția uh, internă uh, europeană are un uh, uh trend ascendent, 30%, uh, ceea ce reprezintă 7% din cererea totală de gaz și acest lucru duce la o creștere a importurilor din trei țări. De asemenea, știm că aceste curente, aceste tendințe nu pot să fie considerate ca fiind o surpriză sau o amenințare. În deceniile anterioare, uh, Uh, Europa a trebuit să asigure uh, furnizarea uh, în securitate din punct de vedere juridic, dați-mi voie să vă reamintesc, de pildă că s-a făcut o revizuire a regulamentului privind securitatea furnizării de gaz, care prevede solidaritatea și cooperarea, dar din punct de vedere al pieții, Europa poate să se bazeze pe Uh, facilități uh, uh, importante, 210 miliarde de metri cubi, care în 2017 au fost folosiți numai în proporție de 24% foarte multe uh, infrastructuri de import cu o capacitate uh, de 465 de miliarde de metri cubi și aceste capacități uh, merg dincolo de consum. 220 uh, de uh, miliarde de metri uh, cubi uh, nefolosiți și o piață foarte bună de comercializare. Pe scurt, privind uh, mixul de furnizare a gazului pentru cele 28 de țări, aș vrea să spun, producția europeană uh, scade constant Gazul important prin conducte este reprezintă 63% din nevoile noastre, dar chiar dacă atunci când ne gândim la importurile de gaz, uh, Rusia ne vine în minte ca singurul furnizor, uh, Europa are acces la mulți furnizori și rute. Libia, Spania, Uh, Marea Nordului, Norvegia și împreună cu existentele conducte care leagă continentul de aceste regiuni, acestea reprezintă jumătate din importul nostru și contribuie în mod semnificativ la securitatea energetică a Europei. Uh, contribuția LNG este uh, limitată la 10% și subutilizăm la 24% această capacitate. Însă este crucial să spunem că infrastructura existentă uh, de LNG uh, este periculoasă. Cel puțin astăzi Europa nu are nevoie să importe mai mult LNG pentru că uh, prețul la conductă este mai competitiv. LNG-ul uh, este în dezvoltare, știți foarte bine, capacitatea de lichefiere uh, va crește în următorii șapte ani uh, din Australia și Statele Unite. Dar cum puteți vedea din acest slide, nu este un jucător în ceea ce privește furnizarea și în momentul de față nu este deloc un jucător pe partea beneficiarului, numai cu 15% se cumpără 2 la 3% din GNL-ul uh, disponibil. A existat o dezbatere, după cum știți, în legătură cu potențialul uh, GNL-ului uh, american care este adus în Europa ca o alternativă politică și ca o parte a noii strategii a administrației americane. Din perspectiva consumatorului, posibilitatea de a uh, cumpăra în viitor uh, gaz natural lichefiat mai ieftin din Statele Unite sau din alte părți uh, cu costuri de transport uh, uh bune ar fi uh, un beneficiu și ar spori concurența cu alți furnizori. Însă, în momentul de față, după cum puteți vedea, numai un număr mic de uh, uh, încărcături din America au venit în Europa pentru că GNL-ul uh, preferă uh, piețe din uh, Asia. Puteți să vedeți prețul din uh, Asia uh, în gri uh, și uh, cu roșu vedeți prețul european. Prin urmare, comerțul cu gaz se referă la prețurile de piață și nu neapărat la politică. Rutele uh, gazului uh, în sud uh, au asigurat diversificarea și securitatea furnizării în ultimile decenii. Le vom susține în continuare. Ne axăm pe stabilitate, așa cum a spus uh, antevorbitorul meu, și asupra riscului legat de aplicarea de noi dispoziții și dacă directiva va compensa un asemenea risc cu beneficii substanțiale pentru Uniunea Europeană. De pildă, în cazul Algeriei, există un risc de reglementare și un risc comercial din potențiala modificare a regulilor existente. Uh, ENI uh, renegociază contractele sale cu omologul său algerian Uh, ca orice jucător uh, comercial, nu ne permitem să facem asta într-un context de uh, incertitudine de reglementare. Algeria Uh, dispune uh, de facilități de gaz natural lichefiat, de prelucrarea acestuia, dar ar putea să hotărească să le vândă în altă parte. În Libia putem să fim confruntați uh, cu un risc de reglementare și geopolitic. Asta ar putea să ne ducă la noi negocieri cu omologii libieni într-un moment în care țara se confruntă cu provocări foarte mari. Deci, țin cont de cadru temporal pe care doctorul Bocel l-a explicat uh, înaintea mea. Deci atractivitatea uh, Europei este clară, stabilitatea acestea este iarăși un punct de atracție și revizuirea directivei trebuie să vizeze întărirea acestor principii, mai ales pentru conductele existente care au asigurat o asemenea securitate, ținând cont de numărul uh, de omologi internațional care ar putea să cadă sub impactul propunerii, acest lucru ar putea să ducă la o multiplicare a negocierilor care implică relațiile între între Uniunea Europeană și terțe țări la nivel economic și geopolitic și potențial subminând cadrul de reglementare pe care îl are în vedere Comisia Europeană. Deci, care este în punctul nostru de vedere? Propunerea extinde uh, legislația europeană la conducte, așa cum s-a spus și nu o să repet. Uh, dar uh, aplicarea la uh, conductele existente ridică întrebări care trebuie să fie analizate atent printr-o evaluare atentă a efectelor. În plus, ar fi bine să limităm aplicarea directivei numai la noile conducte, excluzând uh, pe cele existente de la o aplicare automată. Într-adevăr, o aplicare retroactivă a directivei la 16 conducte riscă să încalce un uh, principiu uh, uh, de bază, predictibilitatea și viabilitatea. Sigur, uh, am putea să avem în vedere un sistem în care sarcina probei să fie inversată. Asta înseamnă că numai în cazuri în care Comisia Europeană și statele membre în cauză recunosc și dovedesc că regimul juridic existent aplicat uh, la o infrastructură existentă este în detrimentul concurenței și siguranței furnăzării și funcționării eficiente a pieței interne, Comisia ar putea să propună măsuri pentru a atenua riscul și pentru a aborda preocupările de concurență. Nu o să intru acum în alte discuții legate de conflictul legilor, pentru că asta ține de serviciu juridic. În numele ENI vreau să mulțumesc Comisiei, președintelui său, pentru această posibilitate. Dintr-o perspectivă a companiei, dați-mi voie să vă spun uh, există uh, în continuare uh, bariere care sunt uh, obstacole în calea interconectării și creează blocajele pe care le avem încă acțiuni țintite pentru a îmbunătăți rezistența regiunii care este expusă unor riscuri de furnizare ar îmbunătăți securitatea furnizării în Europa. Vă mulțumesc și sunt gata să vă răspund. Vă mulțumesc foarte mult. O să încerc să-i opresc pe cei care își depășesc timpul de intervenție, însă cea mai importantă parte a audierii o constituie discuțiile și răspunsul la întrebări. Trecem acum la al doilea uh, vorbitor, domnul Saurius Bilius, uh, CEO al Amber Gridge. Domnul Bilic este CEO sistemul de uh, transport din Lituania din 2013. El a fost uh, șef uh, al Diviziei de Dezvoltare Strategică și șef al EON, reprezentantul biroului din Vilnius, este inginer. Vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor. Am pregătit o scurtă prezentare pentru a fi bază de discuție și doresc să permit și discuțiile să fie mai ample, să las mai mult timp. Vorbind despre securitatea furnizării, eu cred că uh, am simțit-o pe pielea noastră ce înseamnă să fie o piață izolată și am uh, cunoscut toate consecințele negative ale unui furnizor unic și al manipulării prețului la energie. sigur, există, în ce privește furnizorii, uh, un impact posibil și unul negativ. Ne interesează, în primul rând, ca piața să funcționeze, să existe uh, un sistem real care să garanteze siguranța furnizării. Deci, noi avem responsabilități pentru buna funcționare a pieței uh, gazului natural din uh, statul nostru și trebuie să dezvoltăm împreună cu alți colegi proiecte uh, pentru Uh, a stabili până la urmă o agregare a pieței uh, gazului natural. Uh, am încercat să facem o asemenea aliere a patru țări și constatăm că în felul acesta poate să existe un confort al actorilor pe piață. pentru a garanta buna funcționare a pieței. Bineînțeles că este nevoie de o infrastructură, de o diversificare a surselor de furnizare. Impactul negativ vine de multe ori din uh, insuficiența furnizării sau din distorsiunile pieței. Pot să vă dau câteva exemple ca bază de discuție intervenția în uh, mediul uh, de reglementare. Există, uh, dacă există o lipsă de reglementare um, în formulele offshore, um, știm că la Nord Stream 1 a existat o asemenea situație și au fost solicitate eh, de către promotori eh, tot felul de excepții eh, în ce privește conducta onshore care ținea de responsabilitatea utilizatorilor germani. După aceea, o altă întrebare. Indiferent cum arată proiectul comercial, exceptarea este necesară pieței. Iar dacă vorbim despre Nord Stream 2, se spune adesea și se argumentează că această conductă ar putea să garanteze prețuri mai reduse pentru piața germană, pentru că distanța este mai mică și prețurile de transport sunt mai mici eh, decât eh, cele eh, din Ucraina. Îmi pun o întrebare. Dar de ce uh, Lituania este mult mai apropiată de Rusia? și uh, dacă transportul prin Lituania este atât de uh, ieftin către Germania, de ce nu optăm pentru o asemenea variantă? Și, din nou, ca să avem o bază de discuție. Uh, să ne punem întrebarea de ce uh, un tratament egal pentru toți actorii de pe piață nu poate fi garantat. De ce constituie o problemă? Iată câteva cifre. Și vreau să fac următoarea observație. Dacă noi constatăm că producția internă a Uniunii Europene scade, Um, asta se datorează și unui declin al producției de gaze naturale. Deci să ne gândim că dacă uh, se vor găsi soluții uh, pentru gaz sintetic, pentru biogaz, ele uh, vor putea să fie transportate prin conductele existente și vor juca același rol ca și uh, gazul natural uh, produs în clipa de față, dar s-ar putea întâmpla ca cererea să fie mai mică. Câteva concluzii. Propunerea Comisiei pentru uh, directiva gazului natural vine la timp, garantează aplicarea legislației europene pe întregul teritoriu comunitar și poate să influențeze comportamentul investitorilor. Uniunea Europeană este o piață atractivă, nu ă, cred că investitorii nu vor fi interesați să vină aici. Statele care produc gaz, uh, dispun uh, de cantități mari de gaz, dar au nevoie de uh, bani gheață. Noi surse sunt binevenite pentru că ele constituie de asemenea o cerință esențială pentru uh, buna funcționare a pieței ca să nu existe uh, niciun fel de dominanță pe piață. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Următorul vorbitor este domnul profesor Andreas Goldtau, profesor pentru relații internaționale și director al uh, Centrului Internațional pentru Politici Publice de la Royal Holloway University of London. Are competențe în ce privește proiectele de geopolitică, inclusiv în colaborare cu Universitatea Harvard și de asemenea activează uh, la uh, școala uh, de politici publice. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membrii ai acestei uh, comisii, este o onoare pentru mine să uh, fiu prezent, să vorbesc despre un subiect atât de important, să vă împărtășesc punctul de vedere dintr-o perspectivă științifică. Da, ă, sunt de acord cu Comisia în ce privește ă, premizele esențiale. O piață a gazului natural integrată poate să fie o piatră de hotar pentru Uniunea Energetică în Uniunea Europeană, iar directiva privind gazul natural a jucat un rol esențial din acest punct de vedere și ă, a reușit să injecteze competențe competență pe piața uh, gazului natural, a transformat piața gazului natural, au scăzut prețurile. Există acum o convergență a prețurilor în Europa. Multe companii uh, au uh, renunțat la monopolul național, regional, și în felul acesta a contribuit la buna funcționare a pieței și la uh, siguranța energetică. Deci această directivă este foarte binevenită. Întrebarea este dacă propunerea de revizuire a directivei va continua să îmbunătățească lucrurile și din acest punct de vedere am unele rezerve. Prima întrebare pe care aș pune-o este legată de uh, the, the gas market directive is to create a coherent framework as o atitudine consecventă. Pentru că uh, există obligația din partea administratorilor conductelor să informeze Uniunea ca atare să respecte niște reguli ale pieței interne iar aceste conducte care aduc gaze naturale în interiorul Uniunii Europene pot să creeze anumite probleme, pentru că s-ar putea să se aplice două regulamente diferite aceleiași conducte de gaz. Dar pentru că există o asemenea problemă, trebuie să acordăm unele derogări conductelor existente și, eventual, să permitem uh, diverse excepții pentru administratorii conductei. Dacă faci acest lucru, în cazul acesta trebuie din nou să ai o abordare individuală și să ajungi în situația în care ne-am aflat în trecut deci, s-ar putea ca până la urmă a conducte asemănătoare să uh, aibă un tratament diferit. Ar fi până la urmă un peisaj peticit. Dar există și alte probleme. S-a spus că ar trebui să existe o certitudine juridică în acest sistem. Dar ă, dacă ă, ne gândim la ă, conductele existente, aici există și unele procedee retroact- care se aplică retroactiv. Și asta este deosebit de dificil dacă nu știi exact care va fi rezultatul excepțiilor pe, și derogărilor pe care le acorzi. Sigur că situația până la urmă ar putea să devină problematic pentru că se iau uh, niște decizii de uh, business. Și dacă prevederile propuse vor uh, determina o schimbare majoră, asta până la urmă ar putea să schimbe uh, conținutul contractual. Deci, Există multe chestiuni care pot să aibă uh, asemenea, uh, un asemenea impact. Deci, trebuie să ne dorim o îmbunătățire, sigur, dar nu știu dacă revizuirea în forma ei actuală, în ce privește funcționarea pieței, uh, chiar uh, poate fi convingătoare. Uh, este de fapt un corolar de probleme. Încă nu este foarte clar care va fi valoarea adăugată în ce privește securitatea energetică. Securitatea energetică înseamnă să îmbunătățești securitatea furnizării, consumatorul să aibă alternative, să poată opta și până la urmă totul să fie în beneficiul consumatorului. Dacă ne gândim la uh, conductele existente, tot ce poți obține este poate o mai mare complexitate, și uh, desigur că uh, până la urmă uh, regulamentul EU va trebui să fie promovat în primul rând și asta inclusiv pentru conductele din Libia, din Algeria, din Maroc, dar inclusiv din uh, Rusia iar uh, procedurile ar putea să fie îndelungate iar pentru conductele existente ar fi nevoie de obținerea unor derogări. Sigur că uh, se pot negocia acorduri interguvernamentale, dar uh, până la urmă, sigur că totul poate să contribuie la securitatea energetică. Dacă ne referim la conducte noi, lucrurile devin mai dificile. Trebuie să ne gândim ce ne propunem de fapt. Ne propunem o infrastructură energetică care să aibă mai multe oferte, să existe mai multe opțiuni. Și sigur că asta înseamnă o mai mare complexitate. Dar din acest punct de vedere, sigur că uh, E nevoie de mulți ani până când deciziile de investiție în acest domeniu uh, vor uh, putea fi luate. Dacă ne gândim la acordurile internaționale care trebuie să rezolve probleme al unei asemenea complexități, uh, durata va fi și mai mare. Pentru că nu e vorba numai de conducte dinspre nord sau uh, dinspre um, est, ci și dinspre zona um, est, dar și a Mediteranei. Deci aici situația economică este mai puțin uh, clară și ca atare complexitatea problemelor uh, ar putea să fie și mai mare. Care ar putea în acest caz să fie beneficiile pentru securitatea energetică? Dacă uh, ne gândim la competițiile existente în uh, legătură cu Nord Stream, de pildă, nu știu dacă schimbările uh, vor fi chiar substanțiale, pentru că până la urmă statele producătoare ar putea să se bazeze de asemenea pe un monopol al companiilor, fie că e Gazprom din Rusia, fie că sunt companiile eh, cu poziție de monopol din Algeria sau eh, din eh, Maroc. Și s-ar putea să existe un control guvernamental asupra regimului de export de gaze. Adevărul este că întotdeauna, uh, până la urmă, uh, principalul furnizor va stabili prețurile. Și uh, s-ar putea ca mm, să fie gazul lichefiat cel care se va impune. Iar în ce privește beneficiile, lucrul cel mai bun pe care putem să-l facem este să, fac, să determinăm ca piața internă să fie funcțională Și aici uh, parcă îmi lipsesc niște argumente în ce privește studiul de impact. Va exista un uh, beneficiu? Încă nu îl văd. În ce privește siguranța energetică, dispunem de un uh, cadru care se numește regulamentul privind securitatea furnizării. Și E vorba de cooperare regională între statele eh, membre, o solidaritate în ce privește eh, Uniunea Energetică, eh, se încearcă soluții, scenarii pentru a rezolva problemele când apar perturbări în furnizare. Deci, procesul pare a fi puțin grăbit. Uh, am unele dubii că uh, securitatea energetică se va putea îmbunătăți și sunt curios să văd care va fi rezultatul. Și dați-mi voie să fiu foarte onest. Cred că nu este o idee foarte bună să încerci să practici geopolitică impunând reglementări. Pentru că reglementările pot să creeze campioni naționali, poți crea regulamente ca să vină întâmpinarea consumatorului. Asta poate într-un fel să transfere profitul de la companii înspre consumatori. Dar un lucru pe care regulamentul nu poate să îl creeze este uh, o strategie geopolitică. Deci, s-ar putea să existe un impact mic. Probabil că multe din conductele existente vor beneficia de diverse tipuri de derogări pe o perioadă mai mare sau mai mică de timp, iar noile conducte de asemenea poate vor beneficia de exceptări. Dar dacă ne gândim la conductele actuale, Nord Stream 2 este una care nu se califică în această competiție pentru că s-ar baza prea mult pe o intervenție guvernamentală și asta ar crea uh, probleme pentru această conductă. Uh, putem uh, spune multe despre niște convenții europene, despre extinderea unor reguli extrateritoriale, dar Uh, făcând acum abstracție de aceste demersuri științifice, reglementarea în spiritul legislației europene ar trebui să creeze terenul și un cadru astfel încât cu companiile să se afle într-o competiție uh, bazată pe fair play și consumatorul să poată să opteze deci, regulamentul din acest punct de vedere ar trebui să fie orb. dacă noi începem să elaborăm reguli arbitrare, asta va submina până la urmă întregul proiect, pentru că noi ne dorim integrarea pieții europene. Și Trebuie să vedem cum ar putea să funcționeze o asemenea reglementare pe viitor. Deci, Nord Stream 2, gazul rusesc, în general, este prea sensibil. Solicită o rezolvare politică. Regulamentul în sine nu poate să rezolve lucrurile. Vreau doar să vă dau o temă de gândire. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Nu am vrut să întrerup pe nimeni. în ce privește timpul de intervenție. Dar, cum am spus la bun început, dragi prieteni, noi uh, încercăm să tratăm uh, întâi subiectele legislative și din acest punct de vedere ne străduim să fim cât se poate de obiectiv, eh, să existe eh, o, un eh, teren egal pentru lucrarea între state terțe și Uniunea Europeană și noi știm că rezultatul discuțiilor noastre uh, a fost că unele uh, proiecte uh, vor contraveni poate dorinței noastre legate de Uniunea Energetică și pot să creeze tensiuni între statele membre. Noi am discutat această chestiune în Parlamentul European din perspectivă politică, deci am încercat de la bun început să facem această separare. Acum discutăm aspectele legale pentru toate tipurile de conexiuni. Iar acum îi voi da cuvântul ultimului vorbitor, domnului doctor Riley, membru al Comitetului Consultativ al Comunității Energetice, să vorbească. Este uh, cercetător la uh, Institut Institutul um, din Londra, dar și colaborator al uh, Școlii Superioare din Washington, D.C. Iată uh, că acum avem și un reprezentant din Londra. Uh, ok, ok. În regulă, spune, reacționează președintele la o intervenție fără microfon veți avea posibilitatea să vorbiți uh, primul uh, când voi da cuvântul membrilor Parlamentului European. Domnule uh, Dr. Riley, o să răspund direct domnului parlamentar pentru a avea transparență. Bunul meu prieten Andreas a fost consilier la Nord Stream 2, eu am fost consilier la PGIG și PGIG Gas, deci vrem să spunem foarte clar de unde venim consilier uh, la Nord Stream 2. Nu e corect. Dar uh, documentul King's College a fost finanțat de toți aliații uh, Gazprom și Nord Stream 2. E pe website-ul King's College. Dar, în fine, să trecem de la această chestiune. Cum spuneam, puteți vedea toate declarațiile de interese Uh, în toate documentele pe care le-am scris. Așadar, haideți să începem cu începutul. Cum spuneam, toate informațiile sunt uh, disponibile și la sesiunea de întrebări și răspunsuri vă stau la dispoziție. Ca să începem, problemele care mi se par cele mai importante aici sunt uh, certitudinea juridică uh, legată de problemele care au legătură cu uh, conductele și în al doilea probleme de non-discriminare. Și mi se pare că aici trebuie să începeți să examinați aceste chestiuni și să vedeți măsura în care amendamentele la directiva gazului uh, se ocupă de aceste probleme. Avem o situație în care trebuie să uitați la context. Contextul e foarte important aici. Înainte de a vorbi de amendamentele la directiva gazului, trebuie să vorbim despre aplicarea legislației Uniunii Europene, așa cum este acum. Și avem deja conducte. Conducta IAML, propusa conductă South Stream și ambelor li s-a aplicat legislația europeană, pentru că sunt conducte de import. De asemenea, am ascultat uh, tot felul de argumente din partea susținătorilor Nord Stream 2, dar ideea principală este că legislația europeană și pachetul energetic 3 s-a aplicat uh, uh, conductorilor de import. Deci, dacă vorbim de lipsă de certitudine juridică și retroactivitate aici, eu, astea sunt argumente foarte greu de susținut, pentru că sunt niște conducte care există astăzi, prin care trece, curge gaz și cărora legislația europeană li s-a aplicat și li se aplică în continuare. Deci dificultatea aici este legată de faptul că maximul ce putem examina este o nevoie de clarificare. Și aici cred că uh, ar trebui să se concentreze dezbaterea. Pentru că altminteri uh, ea nu poate fi susținută. În afară de asta, răspunsurile la întrebările parlamentarilor puse în, în câți, ultimii câțiva ani au fost răspunsuri din partea Comisiei care s-a referit la faptul că s-a oferit uh, posibilitatea ca Nord Stream 1 să facă uh, cereri de derogări de la reguli. Dar legisla- asta presupune că legislația europeană s-a aplicat acestor conducte de import. Și este adevărat că o mare parte din uh, legislația europeană nu s-a aplicat acestor uh, trei și majoritatea au fost adoptate în pachetul 1 sau uh, pachetul 2, unde obligațiile nu erau atât de substanțe energetic. Consecințele acestei atitudini au fost că, așa cum spuneam, Uniunea Europeană s-a concentrat pe interior și asta uh, ridică acolo unde legislația europeană ar fi trebuit aplicată și nu s-a aplicat. Și dacă trecem acum la noile conducte, cred că aici întrebarea care e de import. Suplimentar, regulile care trebuie aplicate sunt uh, cele care deja există. Nu există o, o jurisprudență magică deja existente. Deci dificultatea aici este că are Comisia această abordare de a clarifica regulile, de oferi, menite să ofere oarecare certitudine juridică și argumentul care mie mi se pare semnificativ aici este că dacă acest amendament nu se adoptă, este un grad de certitudine juridică uh, lui Nord Stream 1 pe care el acum nu-l are chestiuni. E, e o problemă politică? Nu, nu e politică, pentru că dificultatea este că operarea, intrarea Nord Stream uh, trebuie să se ocupe, pe care trebuie să le abordeze și una dintre dificultățile majore pe care va crea pe piață este că dacă uh, scoți tot gazul uh, din conduct uh, care vine din Nord 2, elimini... Rosli a scris o lucrare în legătură cu asta și a identificat 40 de întreruperi de furnizare uh, de, de uh, Gazprom și aceste incidente ar putea fi folosite de echipele de uh, juriști în fața Curții Europene de Justiție. Modul în, ca, modul în care Nord Stream 2 este gândit să funcționeze, efectul va fi că el va împărți uh, în două, va diviza piața europeană. Veți avea tot acest interconectorii est-vest cu gaz rusesc și practic va diviza piața europeană. Va fi un, uh, o cantitate enormă de gaz uh, în vest, în timp ce Europa Centrală și de Vest va fi uh, ruptă de orice altă sursă alternativă de furnizare. Și asta uh, e foarte dificil. Și cred că este, ilustrează într-o oarecare măsură cazul Opal și Nord Stream 1. Dacă nu aplicați legislația europeană, care este consecința acestui lucru? Consecința este aceasta că singura parte care aduce gaz pe piața unică este Gazprom. Deci, esențial vorbind, acceptați extrateritorialitate rusească pe piața internă. Deci aplicați monopol, acceptați monopolul de export rusesc la porțile Uniunii Europene. Deci trebuie să aveți niște reguli europene pentru toate conductele de import ca să protejați integritatea funcționării pieței unice. Și cu asta mă voi opri. Mulțumesc! o observație. Nu putem, ă, nu cred că este suficient să avem în vedere doar condițiile juridice, pentru că atunci ar fi trebuit să dezbatem și pozițiile Comisiei și Consiliului, ceea ce n-am făcut așa niciodată uh, la conductele existente. De ce ați spus că în consultările publice 35% dintre intervievați au fost de acord. Am avut uh, numai din Polonia 11, adresez, eu adresez domnului Riley. Dumneavoastră, domnule profesor Riley, ați spus că dreptul european este aplicabil la Nord Stream 1. Acum spuneți că ar trebui să uh, fie modificată directiva ca să poată fi. Știți că lista sancțiunilor americane împotriva Rusiei argumentează și că sunt împotriva Nord Stream 2 pentru că Statele Unite doresc de fapt să furnizeze gaz natural lichefiat. Nu stimulează buna funcționare uh, actuală a pieței gazului natural. Și cred că va fi o legislație care niciodată nu va putea face față unei analize de către Curtea Europeană de Justiție. Shadow Reporters. Mr. Krasnodemski, as uh, coleg Nica. Mulțumesc. Uh, trecem acum la raportorii numele, domnul Krasnodemski, domnul Nica uh, și de asemenea aș vrea să mă refer la faptul că nu înțeleg, deci chiar nu înțeleg criticile care se fac uh, la adresa acestui apere teritoriale ale statelor membre, trebuie să facă obiectul anumitor exigențe, trebuie să respecte anumite reglementări, protecția mediului și așa mai departe. Cu asta toți suntem de acord și nimeni nu pune asta sub semnul. Care adesea fac, apes la, fac apel la aceste valori cu diverse ocazii și, din nefericire, uh, ei fac acest lucru într-o manieră foarte... colegi din Bundestag care au uh, indicat în mod foarte clar și domnul Brock, da, era printre ei citat, care au spus foarte clar că acest proiect, care poate să fie și altele în viitor, o să vedem dacă o să fie sau nu derogări date, deci ei spun că proiectul despre care ați vorbit, Nord Stream 2, se vorbește foarte pompos și foarte tare în legătură cu aceste principii, dar când vine vorba de acțiuni concrete, ne dăm acest uh, personaj. El a spus următorul lucru. Capitaliștii Eh, îi vom spânzura cu funia pe care ne-au vândut-o și față de Rusia și asta mă face să mă gândesc la la mea de intervenienți raportorii din umbră, eh, domnul Petersen, vă rog. Mulțumesc. Este o chestiune foarte sensibilă și în țara mea și nu vreau să intru în detalii daneze, dar noi ne dorim o piață internă, dorim niște reguli comune ale jocului, condiții unitare, vrem să existe o siguranță juridică pe cât se poate. Și în acest context aș spune că ceea ce se află acum în discuție uh, creează probleme în ce privește posibilitățile statelor membre de a uh, permite uh, excepții față de directivă. În grupul ALDE ne facem uh, unele griji în legătură cu introducerea acestor posibilități de exceptare, pentru că ele ar amenința regulile comune ale jocului. Noi, în grupul nostru politic, am înaintat amendamente care ar uh, uh, trebui să permită uh, Comisiei să, să joace un rol, să-și asume o responsabilitate în evaluarea regulilor de exceptare pe care un stat membru sau altul le introduc pentru că altfel nu facem decât să subminăm uh, ideea de piață comună și de reguli comune ale jocului. Tocmai de aceea noi uh, vom uh, înainta aceste amendamente vis-a-vis de posibilitatea de a oferi condiții excepționale. Păi, ne dorim ca baza să fie cât mai unitară. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Un alt raportor din umbră, domnul Claude Turmes. Mulțumesc. I-aș adresa o întrebare domnului Borchiat. Domnul uh, Bisteli uh, a spus că directiva uh, ar putea să creeze unele incertitudini dacă nu ar fi corect aplicată. Știu că în, la nivelul Consiliului există multe discuții vis-a-vis de Italia. Deci, cum... Vândă gaz așa cum vor ei, când vor ei și la ce preț vor ei. Acest lucru nu ne place și îl vom respinge cu tărie. În al doilea rând, Cred că uh, atunci când vorbim despre securitatea energetică, nu ar trebui să ne jucăm foarte mult cu vorbele și să înțelegem pe care, uh, care au fost publicate și care arată că la șase ore fără căldură apare un nivel al mortalității care deja este semnificativ în rândul copiilor foarte mici și a celor în vârstă. La o întrerupere a uh, încălzirii de 12 ore, Uh, această situație este și foarte nerealistă uh, în condițiile Uniunii Europene de astăzi. <clears throat> De asemenea, uh, pentru toți cei care mai au semne de întrebare, pieței și nu prețuri politice, cred că se înscriu și ultimele eforturi. Noi astăzi dimineața am votat lista PCI și această inițiativă și aceste eforturi pe care le depune Comisia Europeană pentru că este o consistență în abordare și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al securității europeană și cu o dată scuze, domnule președinte, pentru întârzierea pe care am avut-o la această dezbatere. Thank you. Thank you very much. Madam Werner. Eu să mulțumesc experților, iar uh, diversitatea evaluărilor prezentate demonstrează că noi nu vorbim doar de modificarea uh, sau reformarea unei directive în domeniul conductelor gazelor, ci vorbim și despre niște orientări politice până la urmă. Și uh, cred că ar fi mai important să vorbim numai uh, despre Nord Stream 2 decât să creionăm o construcție care să vorbească despre multe excepții, pentru că asta nu face decât să dăuneze securității juridice și ă, siguranță investițiilor. Noi ne dorim însă ca în Europa să existe o siguranță pentru investitori, o securitate de furnizare din țările de jos nu mai este atât de mare, are explicații. Dar cu cât oferta este mai bogată, cu atât mai bine pentru consumatori. Ce cresc prețurile la gaze naturale? Iar argumentul să fie doar că încercăm să barăm accesul uh, pentru Nord Stream 2 într-un moment în care Rusia uh, se află în război împotriva unei țări pentru că această țară a încheiat un acord de asociere și un acord comercial cu Uniunea Europeană, dacă într-un asemenea moment uh, rămânem dependenți energetic de Rusia, este interesează și Uh, reglementarea piețelor energetice europene și în acest context al pieței gazului natural și după toate expunerile m-ar interesa uh, uh, ceea ce a spus domnul Riley că prin reform Nord Stream 1 aș cere niște explicații din acest punct de vedere. Aș vrea să știu și cum vede domnul Borchert acest lucru și, de asemenea, reprezentantul de la Emba Gaz, pentru că este o întreprindere din estul Europei. Pentru că domnul Rale a spus că ne puteți. Deci, e o chestiune interesantă. Iar în ce privește amendamentele, grupul meu politic este de părere că ar trebui să fim mult mai restrictivi în ce privește acceptarea unor excep excepții. Și în acest context aș vrea să aud părerea domnului Riley și al Comisiei. De ce ar trebui să existe în continuare eh, multe posibilități de a excepta prevederile eh, care ghidează activitatea eh, unor conducte care vin din state terțe spre Uniunea Europeană? Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, doamnelor și domnilor, pentru întrebările adresate, pentru comentarii. Vă mulțumesc foarte mult. E vremea să răspundem la întrebările dumneavoastră. Poate că uh, și comisia poate să răspundă, dar uh, pe scurt, pentru că nu avem mai mult de 20 de minute pentru întreaga discuție. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Nu o să iau întrebare cu întrebare, ci o să abordez temele discutate. Doamna Capel și domnul Langen, domnul Turmes și doamna Harms au vorbit despre certitudinea juridică. Trebuie să spun că Declarațiile pe care le eh, induce propunerea noastră sunt eh, uimitoare, pentru că este prima oară când eh, punem un proiect de infrastructură într-un cadru juridic comun și acest lucru în sine Uh, nu poate să ducă la o incertitudine juridică. Incertitudinea există deja pentru că avem practici diferite, interpretări diferite, dacă pachetul al treilea energie, într-o formă nescrisă, se aplică acestor conducte sau nu. Și aici uh, spunem clar acum că este aplicabil. A spune că pentru noile conducte domnul Goldhau a spus același lucru, că uh, asta duce la o complexitate mai mare pentru că trebuie folosită o procedură de uh, derogare sau trebuie să mai fie inclus un acord interguvernamental. Îmi pare rău, dar acesta este sistemul și nu pot să uh, Uh, văd asta ca un motiv. Să spunem, pentru că e prea complex, lăsăm lucrurile așa cum sunt și nu aplicăm niciun fel de reguli europene pe teritoriul nostru. Nu văd uh, cum uh, se potrivesc toate aceste lucruri. Doamna Harms, Nord Stream 1, cum obținem mai multă certitudine juridică? Nord Stream 1 este o conductă existentă și intră uh, sub incidența derogărilor uh, și Germania, autoritatea pertinentă, trebuie să vadă ce derogare este necesară pentru ca Nord Stream 1 să fie în conformitate cu amendamentele. Însă dați-mi voie să spun în linii generale că nu este o călătorie uh, gratuită, pentru că am spus mutatis mutandis, aplicăm și pentru derogări criteriile și condițiile care se aplică pentru uh, excepțiile la noua infrastructură. Deci, uh, și domnul Langen, nu pot să spun că pentru că există derogări, asta este o dovadă că Nord Stream uh, 2 uh, legea aceasta se aplică. Și profesorul Goltau a spus acest uh, lucru uh, toate uh, celelalte conducte uh, vor cădea sub incidența sa, dar uh, nu este o conductă Nord Stream 2. Uh, beneficiile au fost ridicate în discuție și legăturile cu studiul de impact. Am spus în calitate de comisie, după părerea noastră, există un cadru juridic pentru aceasta, și clarificarea uh, unui cadru juridic existent nu uh, aduce uh, probleme economice, sociale semnificative care să presupună un studiu de impact. Ceea ce spunem atunci când este vorba de avantaje, de beneficii, să ne gândim la situația și să nu ne învârtim în jurul cozii. Hai să luăm uh, situația furnizorului uh, unic din Est, care este Gazpromul. Avem 180-190 de miliarde de metri cub de gaz care vin de acolo. Pe conducte care sunt uh, uh, gestionate de producători, ei fac transportul și duc gazul acolo unde doresc. Ceea ce spunem că cu această strategie, de-a lungul anilor, de-a lungul decenilor și-au construit o poziție dominantă pe multe din piețele noastre, uneori într-o proporție de 100%. Și Digi Concurență a găsit dovezi că în sud-est, în unele regiuni, acest lucru a dus la un abuz al poziției dominante. Prin uh, regulile de uh, operare, de separare, accesul ter unor terțe părți, putem să schimbăm lucrurile. Uh, Uh, sigur puteți să spuneți, da, dar permiteți excepții. Da, dar cu condiția să nu denatureze concurența, să fie în conformitate cu piața internă și să nu constituie un risc pentru securitatea furnizării. Toate acestea trebuie văzute la oaltă. Domnul Langen m-a întrebat în legătură cu consulta, consultările. 34 și 22 critice și 12 pozitiv. Da, mult vine din Polonia, dar dacă vă duceți la lista acelora care au fost critici, uh, pot să întorc lucrurile și uh, să vedem că există un uh, interes uh, comercial clar. Luăm rezultatele așa cum sunt, dar nu trebuie să le uh, supraevaluăm. Pentru noi nu este uh, o surpriză, n-am așteptat la aceste rezultate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director. un coleg a vrea să avem o a doua rundă. Nu mai avem Uh, timp. Colegul Lang, în 30 de secunde. Ausnahmen. În legătură cu excepțiile, domnul Borchardt a spus că aceste uh, conducte existente uh, nu vor beneficia de noile Medcas, Algeria, Spania, după aceea Nord Stream 1, ele, conform directivei în vigoare, nu se supun regulamentului și Comisia spune că există probleme. Care ar fi consecința dacă în final nimeni nu va profita de excepții? Um, I, I... Nu pot să... Ceea ce am spus este că derogările uh, vin și ele cu o serie de condiții acest lucru trebuie evaluat. Însă, conductele existente, cele pe care le-ați menționat, este o problemă de retroactivitate, nu în sensul celor spuse de profesorul Goldhaus și nu o să intru în sensul de uh, gaze prin uh, conducte care există acolo de decenii. Derog, ceea ce am spus pentru derogări este că trebuie să fie limitate în uh, timp, ele nu pot să existe pentru totdeauna, derogările trebuie să îndeplinească și ele niște criterii și domnului Petersen, vreți un rol uh, la urma urmelor să vadă ce au făcut statele membre cu derogările și dacă nu au procedat corect, uh, Comisia poate să reacționeze. Domnul Bisteli, uh, vicepreședinte executiv ENI. Mă bucur că Comisia Europeană a preluat deja unele puncte pe care le-am ridicat Uh, diferența între conductele avem cu uh, terțe țări implică și activitățile care se fac uh, împreună cu producția gazului și exportul acestuia. Securitatea furnizării dacă un stat membru poate să explice de ce solicită o derogare pe baza pieței, investiții ați făcut, ce tipuri de acorduri ați semnat, care este Eh, discuția eh, tradițională despre stră, deci eh, paneliștii, nu avem nicio problemă cu asta, vă rog. Vreau să fac un scor comisie pentru a închide zona gri din mediul juridic aplicabil întregii Uniunii Europene. Piața este o cheie Uh, pentru și securitatea furnizării se dus în proiect, în proiectul pe care îl oferim și să aibă încredere în modul în care operează piața. În Europa nimeni nu are nevoie de gaz, ci de lumină, căldură, confort, substanțe chimice, acestea pot fi obținute uh, și pe alte căi. Gazul este în concurență mare cu alte surse de energie. Opoziția la propunerile de amendamente uh, ale Comisiei sunt în detrimentul industriei gazului în Europa. Și companiile care se opun acestei propuneri, ce fac acestea? Ele încearcă să își impună punctul de vedere în Europa. Directiva clarifică regulile pentru investiții. Vin din mediul de afaceri. Toată viața mea pot să fac investiții într-un uh, vid uh, juridic? Nu. Se cere uh, claritate juridică, dar asta are un preț. Dacă avem un vid legislativ, ne întoarcem la speculații. Și dacă credeți că consumatorii europeni trebuie să plătească pentru asta, nu sunt de acord claritatea juridică oferă condiții de egalitate pentru toți operatorii de pe piață și pentru consumatori, uh, pentru că anumite avem de-a face cu un monopol. Mulțumesc! Mulțumesc! Care con- conductele din Amonte uh, nu trăiesc într-un vid juridic. Ele sunt guvernate de țara de origine. Și, în primul rând, pe Convenția UNCLOS a Națiunilor Unite privind dreptul mării. Deci uh, există un organism juridic și un cadru juridic care reglementează toate aceste lucruri, inclusiv cine răspunde de uh, studiu de impact și alte asemenea chestiuni. Este important atunci când avem o dezbatere juridică să facem o distinție între modul în care sunt exploatate conductele și uh, amendamentele propuse ar putea să aibă un impact. Cred că este o discuție importantă pe care trebuie să o purtăm, pentru că suntem într-o situație juridică complexă. Nu spun că este o problemă în sine cu revizuirea directivei privind gazul. Nu asta am spus. Am spus că potențial, așa cum este făcută revizuirea acestei directive, vedem o situație juridică complexă care uh, apare la orizont. Uh, și am să mă refer acum la securitatea energetică. Am vorbit despre securitatea furnizării la prețuri convenabile. Așa definesc uh, securitatea energetică. Dacă privim evoluțiile pieței gazului în europeană în ultimii 10 ani, ceea ce vedem sunt două lucruri. Concurența s-a întețit și prețurile au scăzut. Și în plus, un al treilea lucru la care am asistat și care a, spus, a fost spus și de comisie în urma stres testului, rezistența sistemului a crescut foarte, foarte mult în ultimul timp. Motivul este foarte simplu. Comisia a făcut o treabă foarte bună instituind hardware-ul și software-ul hardware-ul reprezentat de interconectori uh, și uh, software-ul uh, regulamentul pieței energiei și pachetul energetic 3. În plus, și poate că ăsta este ultimul punct și o să mă leg de ceea ce s-a spus mai devreme în legătură cu punctele de intrare, ceea ce dorim, câte multe puncte de intrare de acces uh, uh, posibile. Pentru că opționalitatea este un bun public. Cu câte ai mai multe, cu atât poți să folosești mai multe. Și, și de aceea consider că orice punct de acces uh, suplimentar trebuie să fie discutat. Pentru că ar duce la o rezistență mai mare a sistemului și securitatea energetică. Un ultim an, și anume legea în domeniul concurenței. Uniunea Europeană a preluat pe unii mari, nu numai în domeniul gazului, Microsoft, Google. Vorbim despre jucători mari de pe piață și, desigur, și Gazprom. Că pot, există un kit de instrumente, există uh, reguli atunci când există uh, o poziție dominantă. Și este o, un set de instrumente legitim pentru că asigură funcționarea uh, pieței și m-aș încrede în această uh, uh, Comisia Europeană uh, o să intervină pentru a reacționa, poate să definească condițiile uh, pentru con, uh, conductele din zonele economice exclusive. Uh, Uh, deci asta este țările sărace, cele mai sărace din Uniunea Europeană vor trebui să plătească prețul cel mai ridicat pentru gaz. Și asta se întâmplă. Nu pot să spun că am asta rezistență să crească prin diversificare. Diversificarea rutelor, diversificarea resurselor și diversificarea furnizorilor. Și atunci când, de puncte de vedere, Suntem... Uh, și acum, doctorul Alan Riley. Aveți cuvântul. Sunt de acord cu domnul Bocart. Atunci când vorbim despre rezistența care a fost creată uh, prin ceea ce a făcut uh, uh, Comisia Europeană și prin reglementările din ultimii 15 ani, Uh, Nord Stream este periculos în sensul că subminează rezistența. Nu este de ajutor. Uh, în cazul antitrust, uh, cât de serios este Gazpromul? Dacă ne uităm la oferta care a fost făcută, Gazprom a spus că se vor deschide, vor fi foarte pozitivi și vor permite o schimbare a condițiilor. Dar numai pentru contractele pe termen lung. Și dacă luăm statele baltice, de exemplu, toate contractele sunt contracte pe termen scurt. Și dacă ne uităm atent la fiecare punct și la fiecare virguliță din oferta făcută de Gazprom, oferta actuală, uh, ea funcționează astfel încât se vor schimba foarte puține lucruri. Uh, Comisia le-a cerut mai mult